solicitările Parlamentului European. Avem nevoie de un dialog intensiv și cred că acum a venit momentul să facem acest lucru. Mulțumesc,